przewodniczący! Președintele? Panie i panowie, koleżanki i koledzy, wznawiam... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, reluăm sesiunea noastră. Procesul verbal al reuniunii de ieri și ce s-a votat sunt deja înregistrate. V-aș întreba dacă aveți observații, considerăm astfel că s-a adoptat procesul verbal al reuniunii de ieri. Următorul punct, pârna de zi, este discuția comună în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă. Este un raport făcut de domnul Brock și al domnului Verhofstadt în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă precum și declarația din partea vicepreședintelei Comisiei, un alt reprezentant pentru politica externă și de securitate, în legătură cu acest serviciu extern pentru acțiune externă. Și Doresc să urez bun venit, doamna reprezentant și vicepreședinte. Acum în polonă v-aș ruga, domnule Brock, în numele Comisiei AFET și în calitate de raportor al documentului, vă dau cuvântul. Prezident. Stimate domnule președinte, stimate doamnă înalt reprezentant, vicepreședinte a Comisiei, stimate domnule comisar, dragi colegi, Am făcut un prim pas pentru întocmirea unui serviciu de acțiune externă al Uniunii Europene, cred eu, prin acordul de la Madrid. Știm că acest acord însă nu este definitiv pentru că momentan încă mai există marjă de manevră pentru procedura de codecizie în legătură cu regulamentul, reglementarea financiară, reglementarea cu privire la funcționari dar cred totuși că prin acest acord putem să vorbim deja de un plan concret pentru pregătirea acestui serviciu. Iar Parlamentul European dorește să exprime foarte clar faptul că își dorește acest serviciu extern. Parlamentul European și-a exprimat deja în Convenția pentru elaborarea Constituției dorința de a avea un înalt reprezentant care să fie responsabil cu coordonarea politicii externe a Uniunii Europene și a politicii de securitate și faptul că acum avem un serviciu care să poată să o ajută să gestioneze toate problemele în contextul mondial și european este un lucru foarte bun, pentru că prin acest serviciu se poate garanta și unitate și coerență în politica externă a Uniunii, astfel încât să nu mai fim doar un plătitor global, ci și un actor jucător global, un joc de cuvinte în engleză. Cred că în Parlamentul European vom putea găsi majoritatea pentru a face acest pas important. La aceste negocieri a fost foarte important pentru noi să ne gândim la eficiența acestui serviciu și să ne gândim că cetățeanul european este principalul beneficiar al acestui serviciu. De aceea a trebuit să garantăm ca și competențele și sarcinile acestui serviciu să nu schimbe ceea ce există deja, și anume dreptul comunitar care funcționează foarte bine, și să nu schimbe în niciun fel uh, către o renaționalizare a acestei instrumente care funcționează până acum. Cred că prin negocieri foarte dificile putem spune totuși că am ajuns la un rezultat și, domnule comisar, permiteți-mi, vă rog, să spun că câteodată Parlamentul European a făcut în ultimele luni mai multe pentru drepturile Comisiei decât a făcut Parlamentul vreodată și Comisia pentru Parlament, viceversa. Vreau de asemenea să spun, uh, domnule președinte, că după un început mai șovăielnic, acum putem să spunem că Parlamentul European a căpătat un drept de codecizie în legătură cu Financial Regulation sau cu Staff Regulation. Procedura de audiere a arătat că, de fapt, Parlamentul se află în aceste două proceduri în un proces de codecizie și mi se pare un pas foarte important. Din acest motiv, cred că este foarte important atunci când vrem să asigurăm metoda comunitară, să asigurăm în același timp drepturile Parlamentului European, în, având în vedere ceea ce ne permite tratatul de la Lisabona. Aceasta n-ar trebui să se limiteze la dreptul uh, intern sau la politica internă sau la politica de securitate, ci și la politica externă. Suntem într-o situație în acest uh, domeniu în care, pentru prima dată în viitor, vom putea să fim consultați înainte de luarea deciziilor, astfel încât să avem posibilitatea, nu așa cum se întâmplă la audiere, înainte și după să ne spunem cuvântul, ci tocmai să putem participa la tot procesul. De exemplu, să putem pune întrebări uh, și să așteptăm răspunsuri din partea unor viitori ambasadori, de exemplu. Deci, pe lângă dreptul de um, întocmirea bugetului, acum Parlamentul European va fi implicat într-o fază intermediară de consultare și de informare, ceea ce va permite politicii externe a Uniunii să aibă și o componentă parlamentară. Și permiteți-mi, vă rog, să mai spun un ultim uh, lucru, și anume că Parlamentul European dorește să aibă o politică externă foarte funcțională și aceasta este până la urmă, um, de fapt, uh, un, un exercițiu al controlului pe care poate Parlamentul să-l aducă, pentru că Parlamentul nu este executivul, ci este cel care controlează ceea ce face executivul și așa vedem noi drepturile Parlamentului și mandatul pe care ni l-au dat cetățenii. Eu cred că prin acest acord am făcut un pas important înainte și aș vrea de aceea să-i mulțumesc și doamnei înalt reprezentant pentru faptul că în final la negocieri am putut ajunge la un uh, compromis. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule Elmar Brock, pentru discursul dumneavoastră. Prefer ca toată lumea să-și respecte timpul de vorbire. Înțeleg că a fost un discurs important, dar vă rog, țineți cont de timpul care v-a fost alocat. Vreau să salut acum și pe următorul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Șefciovici, care este și el în aulă. Bine ați venit! Guy Verhofstadt, raportor, are cuvântul acum. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-i mulțumesc lui Ermal Bloch și lui Roberto Gualtieri, co-raportori care au participat și dâns și la negocierile cu domnul Ashton, Comisia și Consiliul. Acum serviciul a fost creat și cred că putem să spunem, dragi colegi, că rezultatul obținut este unul bun. Unul pe care îl sprijină toate instituțiile, de care instituțiile pot fi mândre. Și în ciuda observațiilor primului ministru francez, domnul Fion, de ieri, dânsul a spus că serviciul poate să depășească anumite linii, nu poate să depășească anumite linii roșii ale Franței. I-aș spune domnului Fion, ați cam întârziat, pentru că când uh, ați fost de acord cu acest serviciu, ați depășit liniile roșii ale Franței. Acesta nu este un accident, dragi colegi. Este vorba de aplicarea tratatului de la Lisabona. S-a prevăzut în acest tratat, ratificat și de Franța, ca politica externă să fie una comună în Uniune pe viitor. Și nu trebuie să avem uh, doar uh, un batalion uh, de care să stea în spatele frontului. Acest serviciu trebuie cu adevărat să dezvolte o politică externă a Uniunii Europene, pentru că, să fim sinceri, până acum nu am avut o adevărată politică externă a Uniunii. Mi-aduc aminte când eram, am făcut parte în Consiliu în 2002, am discutat timp de 50 de secunde despre războiul din Irak. Și atunci era chestiunea cea mai importantă în politica externă și atunci Uniunea Europeană a fost incapabilă măcar să discute despre acest conflict nici vorbă să aibă o poziție comună în legătură cu acesta. În lumea de astăzi nu putem continua astfel. Dragi colegi, acum doamna Ashton va trebui să încarneze această politică externă. Serviciul va trebui să fie condus în mod clar, hotărât și tratatul, doamnă Ashton, va da prerogativele necesare pentru a face acest lucru. Puteți uh, să chemați un Consiliu de Politică Externă, puteți lua inițiative, pentru că sunteți și vicepreședinte a Comisiei, aveți și responsabilitatea uh, de a produce liniile directoare generale pentru a exprima interesele strategice ale Uniunii Europene și toate aceste responsabilități sunt ale dumneavoastră și ale serviciilor dumneavoastră. Doresc să vă dau un singur sfat la sfârșitul acestui proces de negocieri. Să dezvoltați serviciul ca instrument comunitar. Succesele Uniunii au fost construite pe metoda comunitară, o metodă care funcționează. Acolo unde s-a aplicat metoda comunitară, am făcut progrese și am înregistrat succese. Iată, în cazul pieței comune, de exemplu, când aceasta nu a fost aplicată, am stagnat, chiar am făcut pași înapoi. Iată, de exemplu, când a fost vorba de reacția Uniunii la friza comercială. Deci, numai prin metoda comunitară putem avea succes. Și doar prin formularea a ceea ce numesc un, unui adevărat interes al Uniunii, fără influențele unuia și altuia stat membru, putem apăra interesele Uniunii și doar folosind experiența pe care o veți avea la dispoziția personalului serviciului se poate identifica acest interes al Uniunii. Și atunci, dumneavoastră, bineînțeles, veți putea apăra acest interes al Uniunii. Pentru că, după părerea mea, după părerea acestui Parlament, ce este bun pentru Uniune este bun și pentru statele membre și, bineînțeles, pentru cetățeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte de grup și de raportor. Are cuvântul acum doamna Catherine Ashton. Domnule președinte, distinși eurodeputați, mă bucur că mă aflu astăzi aici pentru a discuta una dintre problemele cele mai importante pe agenda europeană și anume crearea serviciului de acțiune externă. Dați-mi voie să încep prin a-mi exprima recunoștința pentru implicarea foarte constructivă a Parlamentului cât și a raportorilor și în mod deosebit domnilor Helmar Brock, uh, Giferov sau Roberto Gualtieri în cadrul acestui proces. Și mă adresez și uh, AFET de dezvoltare afaceri condiționale, AFCO, Comisia de Buget, Control Bugetar și Comisia juri, pentru că munca lor a dus la îmbunătățirea textului cu privire la serviciul de acțiune externă în multe modalități. Și mulțumesc de asemenea și președintelui Parlamentului. Am reușit să obținem foarte mult în ultimele luni și am reușit să lătrăm o serie de teme. Aduc un omagiu celorlalți membri al quadrilogului de asemenea președinției uh, spaniole conduse de Miguel Martinez și colegilor din Consiliu și, de asemenea, sunt recunoscătoare serviciului juridic pentru că ne-a ajutat foarte mult de-a lungul întregul proces. Dragi colegi, a venit vremea să luăm o hotărâre, doamnelor și domnilor deputați, și în ultimele luni s-a acordat o, mar- o mare atenție problemelor uh, administrative. Este o sarcină foarte dificilă să punem temelia unei instituții, însă e nevoie de acest serviciu din mai multe motive, din ce în ce mai evidente. Am călătorit în numele dumneavoastră pentru a vizita guverne, misiuni militare, delegații și programe pe care le avem în întreaga lume. Așadar, înainte de a intra în detaliu, dați-mi voie să vă spun ceva în legătură cu viitorul serviciului. Nu este un loc mai bun decât acest Parlament și nu există moment mai oportun decât ziua de astăzi pentru a ne reaminti de ce este atât de important acest serviciu pentru Uniunea Europeană, de ce el reprezintă o schimbare în modul în care funcționăm într-o, într-un peisaj geopolitic care se schimbă rapid. Nu ne putem permite să acționăm într-un mod atât de diferit în momentul în care a loc un transfer de putere atât de brusc și când problemele sunt din ce în ce mai complexe și interrelaționate. Trebuie să apărăm valorile Europei într-un mod foarte coerent și eficient și ar trebui să fim ambițioși în modul în care facem acest lucru. Uniunea Europeană și statele membre dispun de o serie de instrumente și resurse și de o competență extraordinară pentru a crea o lume mai bună și mai stabilă. Trebuie să reunim toate aceste elemente pentru a pune la punct acest uh, serviciu, în mod deosebit dacă ne gândim la acele colțuri ale lumii unde acțiunile pe care le întreprindem noi sunt foarte importante. Acolo unde am mers eu din Gaza până în Haiti, până în Africa și în Balcani, aceasta a fost concluzia pe care am tras-o de fiecare dată. Această acțiune externă a Uniunii Europene implică o serie de factori și este de bun simț ca, că politica externă să fie oarecum diferită de diplomație, nu are legătură neapărat cu ajutorul umanitar. Andris uh, uh, Pibalx, uh, împreună cu Cristalina Gheorgheva și cu alți colegi, cu toții joacă fiecare un rol, fiecare separat și aduc un omagiu tuturor colegilor mei pentru munca pe care o fac. Dar conform statutului de la Lisabona avem șansa să lucrăm împreună în cadrul unei strategii comune politice. De asemenea, e vorba de o aspirație care a devenit realitate. Iar viziunea mea pentru Serviciul de Acțiune Externă este una ca momentul în care ne exprimăm să ni se facă auzită vocea, în momentul în care ne implicăm în ceva, ceea ce facem noi să fie esențial. Cetățenii noștri știu foarte bine că în fața unor mari probleme, state fragile sau pandemii, probleme care țin de migrație ilegală, de siguranța energetică, de schimbări climatice, dacă acționăm împreună, suntem uh, mai puternici. Acest lucru necesită mobilizarea tuturor resurselor de care dispunem, diplomație, angajament politic, asistență pentru dezvoltare, gestionarea și instrumentele de gestionare a crizelor civile și militare pentru a sprijini instrumentele de creare a păcii, de gestionare a conflictelor și pentru a asigura pace și stabilitate. Ce este important pentru viitorul Europei este important și pentru viitorul lumii distinși eurodeputați, am văzut cu ochii mei de deci ce suntem în stare când lucrăm împreună. Când am mers în Africa de Est, am văzut eh, care sunt efectele operațiunii navale Atalanta, cât de bine s-a descurcat și pe uscat. Pe de altă parte, am văzut și cât de importantă este munca, să spunem, pe mare și, de asemenea, acțiunile noastre militare au fost foarte rapide și pot să vă spun că soluțiile pentru problemele de pe mare se află pe țărm și am lucrat cu Andris Pibals pentru a ne asigura că programele noastre au fost îmbunătățite și, deși urmează să mă reîntâlnesc cu conducătorii Keniei, Tanzaniei, Mauritius, Seychelles, Africa de Sud, Mozambic, și cu organizațiile regionale, precum și cu Uniunea Africană, pentru a discuta în ce mod putem sprijini pe conducătorii africani să ajungă la soluții politice, la sol, pe, uh, pe țărm, să ajutăm în același timp și poporul somalez pentru a avea un viitor mai bun. Știu ce putem face și ce facem și știu de asemenea și ce putem realiza pe viitor. Sunt ambițioasă, trebuie să recunosc acest lucru, dar cred că a venit momentul să mergem mai departe și să facem ca acest serviciu să funcționeze cât mai repede. Cred că ne așteaptă foarte multe de făcut. Avem o propunere, decizii și o serie de uh, declarații care asigură un pachet curent. Domnule președinte, vi le transmit în mod oficial și vă rog să înregistrați acest lucru oficial în procedură. Nu am de gând să insist asupra fiecărui aspect. Dați-mi voie să subliniez doar câteva aspecte specifice care asigură garanțiile necesare pentru domeniile care știu că sunt importante pentru acest Parlament. În primul rând, textul arată foarte clar că protejăm metoda comunitară în toate domeniile în care aceasta se manifestă astăzi. Serviciul de acțiune externă va acopera îndeaproape cu serviciile Comisiei, făcând parte din sistemul Uniunii Europene. În al doilea rând, știu cât de importantă este răspunderea politică pentru acest Parlament și sunt încrezătoare că s-a ajuns la un cadru corespunzător printr-o declarație politică în ceea ce privește răspunderea politică. Aștept cu mare nerăbdare dialogul în text și schimbul de informații care va avea loc cu Parlamentul European și ne vom asigura și mă voi asigura că se va acorda prioritate în rândul colaboratorilor mei acestei activități. Multe dintre obligațiile care țin de poziția mea nu îmi permit să fiu prezentă ori de câte ori mi-aș dori la dezbaterea dumneavoastră. Mă bucur însă că există un sistem în care să fiu înlocuită în astfel de situații și la uh, care participă în mod deosebit colegii de la Comisie și din când în când și membri ai uh, Consiliului de Afaceri uh, Externe, președinția rotativă sau troica prezidențială o a treia chestiune care ține de răspunderea financiară. Sunt mulțumită să văd că ne exprimăm clar și că există garanții foarte clare în legătură cu gestionarea solidă a banilor, inclusiv soluții corespunzătoare, cum ar fi descărcarea gestiunii, de asemenea delegarea către șefii delegaților a atribuțiilor bugetare. Ca simbol pentru importanța pe care o acord acestor chestiuni, am în vedere o echipă de conducere de înalt nivel care nu doar să acționeze ca un administrator financiar la nivel de secretariat general, ci în același timp să fie și un administrator implicat pentru a gestiona și bugetele la nivel înalt. În al patrulea rând, am convenit o serie de aspecte echilibrate cu privire la instrumente și politici. Știu că au fost exprimate temeri că am putea pierde din vedere crearea de noi politici în noul context. Vă rog să mă credeți că lucrurile stau exact pe pe dos. Dezvoltarea este esențială pentru politica externă și acțiunea externă a Uniunii Europene. Acest lucru a controlat un profil foarte evident pentru noi pe scena internațională ca principal donator pe plan mondial. De aceea, acesta reprezintă principalul instrument în relațiile noastre bilaterale și regionale și așa stau lucrurile și în cadrul noului context al Lisabona. Dezvoltarea însă nu este un proces care merge de la sine, și nu este izolat. Și acesta este motivul pentru care am creat o platformă comună și solidă care ne permite să acționăm. Andris Pivas, colegul Fiule și cu mine suntem cu toții implicați pentru a ne asigura uh, că reducerea sărăciei în mod deosebit sunt eficientizate în programele noastre de cooperare și bine coordonate. În al cincilea rând există un acord de personal în ceea ce privește dorințele statelor membre de a avea cel puțin o treime care să reprezinte serviciile naționale diplomatice, astfel încât să poată fi exploatată competența lor și legăturile istorice și lingvistice. În același timp, trebuie să ne asigurăm că cel puțin 60% dintre ei sunt funcționari. În același timp, trebuie să ne asigurăm că există și un echilibru geografic și de sex. Uh, nu trebuie să pierdem din vedere și chestiunea care țin de diversitate. Personal, îmi iau un angajament în acest sens. Diversitatea este un atu, iar un serviciu care reprezintă Uniunea Europeană trebuie să reflecte această diversitate, varietatea de experiențe și de limbi pe care uh, le vor folosi cei mai buni diplomați Europei vor reprezenta trăsătura noastră esențială și avantajul nostru competitiv. În al șaselea rând, cred că ați văzut care este declarația mea în legătură cu administrația centrală a Serviciului de Acțiune Externă. Ideea este să avem cu toții o înțelegere comună a modului în care se va prezenta acest serviciu. Domnule președinte, este important să încercăm să facem lucrurile bine din capul locului și în același timp să avem șansa să modificăm ceea ce nu merge pe parcurs în baza noilor priorități și evoluții identificate. Europarlamentarii au adresat o serie de întrebări în legătură cu modul de gestionare a conflictelor și de instaurare a păcii. Mă voi asigura că unitățile competente de la Comisie vor gestiona corect programele de instaurare a păcii și de gestionare a conflictelor, iar um, organizațiile care țin de PESC și, PESC vor, și PESA vor lucra foarte bine atât sub directa mea uh, răspundere cât și în cadrul structurilor din care fac parte. Firește, acest lucru fără a aduce atingere naturii punctuale și în mod deosebit cele interguvernamentale și comunitare pe care o prezintă aceste politici. O coordonare eficientă a muncii diferitelor departamente din cadrul uh, SEA va reprezenta un element cheie și mă angajez să asigur o coordonare de plină între toate aceste unități ale SEA și în mod deosebit între structurile uh, PESC și celelalte Um, departamente din acest serviciu în funcție de natura punctuală a acestora. De asemenea, voi lua măsuri pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între reprezentanții speciali ai UE, precum și departamentele uh, omologe din acest serviciu. Domnule președinte, Parlamentul European întotdeauna a acordat o mare atenție problemei legate de drepturile omului. Aceasta este o prioritate cu care sunt totul de acord și promit în calitate de înalt reprezentant că voi acorda o prioritate promovării drepturilor omului și bunei guvernanțe pe plan mondial și mă voi asigura că aceștia reprezintă elementul comun, firul conducător a tot ceea ce facem. Pentru că Vom acționa atât la nivel de centrală și vom încerca de asemenea să intervenim și la nivelul tuturor uh, delegațiilor Uniunii pentru a monitoriza situația drepturilor omului și pentru a promova o realizare eficientă a politicilor în materie de drepturile omului ale Uniunii Europene. Distinși eurodeputați, Europa are nevoie de serviciul de acțiune externă pentru a controla o politică externă solidă. Avem nevoie de o platformă integrată pentru a proteja valorile europene și pentru a apăra interesele noastre în întreaga lume. A venit vremea să ne oferim resursele de a realiza această această ambiție. Este foarte important să avem oamenii potriviți care să facă ceea ce trebuie făcut. Sunt de acord cu amendamentele propuse și le voi sprijini în Consiliu. Este important să avansăm cât se poate de rapid și cu amendamentele în legătură cu regulamentul de personal și regulamentul financiar, precum și bugetul rectificativ pentru anul 2010. La început, uh, v-am mulțumit, vă mulțumesc și acum pentru cooperare și vă mulțumesc anticipat pentru sprijin. Votul care va avea loc mâine sper să reprezinte un moment istoric în dezvoltarea Uniunii Europene și deși nu este ținta finală, este o etapă esențială dacă dorim să ne atingem viziunea comună pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă vicepreședinte și înalt reprezentant. Iar acum domnul vicepreședinte al Comisiei, Maror Șefcovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, stimată doamnă înalt reprezentant, dragă Cathy, dragi colegi. Aș dori să salut uh, avizul Parlamentului pentru că consider că această vot va fi un punct esențial în stabilirea și crearea Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii. Este important ca acest serviciu să primească aprobarea democratică a acestei camere. Acest serviciu va reflecta până la urmă, prin acest vot, și rolul important pe care l-a jucat Parlamentul la crearea acestui serviciu. Aș dori să-mi exprim mulțumirile pentru efortul pe care l-a depus doamna înalt reprezentat în ultimele luni, pentru că nu putem spune că acest serviciu a fost simplu de creat, a fost dificil mai degrabă, dar am reușit în șapte luni să ajungem la un consens, în șapte luni de la intrarea în vigoare a noului tratat și mi se pare aceasta o perioadă remarcabilă. Eu cred că aceasta este până la urmă dovada că doamna Cathy Ashton a reușit să obțină un echilibru în decizia pe care a hotărât-o la început. Însă această hotărâre trebuie să treacă și printr-un proces democratic. Și dacă ne uităm la discuțiile pe care le-am avut în quadrilog cu Miguel Morantinos și cu reprezentanții Parlamentului European, cu raportorul Brock, uh, Verhofstadt și Gualtieri și cu noi din partea Comisiei, pot să vă spun că ne-am uitat la fiecare articol, la fiecare prevedere și am încercat întotdeauna să găsim soluția cea mai bună. Cred într-adevăr că am ajuns la această cea mai bună soluție. Dezbaterile s-au concentrat pe trei domenii. În primul rând, cum putem să ne asigurăm că acest serviciu să fie o parte integrantă a sistemului Uniunii Europene. Știam că va trebui să integrăm acest serviciu foarte bine pentru ca să funcționeze ca un serviciu de acțiune externă. În al doilea rând, ne-am întrebat cum putem să ne asigurăm o transparență și răspundere uh, financiară a acestui serviciu. Ne-am uitat la mai multe opțiuni și știu că, deși creăm ceva nou, fie că vom avea trei surse de finanțare pentru cei care lucrează în acest sistem, vom uh, garanta clauze de salvgardare pentru transparența financiară în uh, ceea ce privește plata pentru acest serviciu. Și o ultimă parte a discuției noastre s-a concentrat pe ajutorul pentru dezvoltare și am vorbit despre cum putem să menținem spiritul comunitar al ajutorului acesta, cum putem să asigurăm uh, drepturile democratice ale Parlamentului European. Din nou, Cred că pentru a putea obține toate aceste soluții a fost nevoie de multă creativitate și inovare și am găsit o soluție care va pune împreună sinergiile cele mai importante, împreună cu expertiza statelor membre, ale comisii, expertiza comisiei și um, ale delegațiilor noastre. Cred că prin acest efect de sinergie vom putea fi mai eficienți atunci când vom reprezenta Uniunea Europeană în străinătate. Mă bucur foarte mult de discuțiile care vor urma după ce dumneavoastră vă veți putea da aprobarea și cred că și Comisia va colabora foarte strâns în continuare cu un alt reprezentant, cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a putea încheia procesul în legătură cu regulamentul privind probleme financiare, regulamentul privind funcționarii și procesul bugetar. Mă bucur foarte mult de activitatea care se promite a fi eficientă a serviciului extern. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Acum, în numele comisiilor parlamentare, are cuvântul domnul Cașmarec. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă înalt reprezentant, doamnelor și domnilor, Rezultatul negocierilor este unul bun. Acest nou document este mult mai bun decât proiectul inițial, dar doresc să reprezint aici punctul de vedere al Comisiei DEVE. Am discutat mai multe aspecte importante pentru noi. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să, luat, să fie luat în considerare în multe politici ale Uniunii Europene și clasa politică trebuie să fie autonomă. Deci, nu am dorit ca ajutorul pentru dezvoltare să fie un fel de morcov uh, oferit Serviciului de Acțiune Externă. Dorim un control, să existe un control asupra cheltuierilor operaționale. Domnul comisar pentru dezvoltare trebuie să urmărească cu atenție ce se face în cadrul noului servis și dorim ca funcționarii noului servis, serviciu, mă scuzați, să vină din mai multe domenii, să nu fie doar uh, funcționari de nivel înalt, să fie și persoane cu experiență în domeniul dezvoltării, ajutorului pentru dezvoltare și așa mai departe. Ivo. Acum, în numele Comisiei INCA, are cuvântul domnul Strejcek. Pane, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Domnule președinte, distinsă înalt reprezentant, doamnelor și domnilor, raportul domnului Brok și al domnului Verhofstadt în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă reprezintă un compromis și, așa cum sunt toate compromisurile, are și ele și plusuri și minusuri. Uh, Partea bună, din punctul nostru de vedere, este faptul că acest serviciu de acțiune externă va trebui să dea socoteală în fața Parlamentului European în ceea ce privește aspectele politice și bugetare. Însă, verificarea și controlul acestui Parlament ar trebui să fie sporite și mai mult, astfel încât poziția Parlamentului să fie luat în calcul, mai ales în ceea ce privește aspectele care țin de politică externă și de securitate, deoarece serviciul de acțiune externă va răspunde de aceste chestiuni. Cât privește aspectele practice și funcționarea serviciului de acțiune externă, este păcat că acest raport nu prezintă și avizul prezentat de comisia noastră care s-a bucurat de sprijin chiar și rândul PP și ALDE, a unor dintre deputații aceste grupuri, pentru că noi am dorit să se lămurească foarte clar competențele, mai ales în ceea ce privește direcția generală care răspunde de comerț. În baza articolului 272 și 218 din tratat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Are acum cuvântul domnul Roberto Gualtieri. Vă rog, din partea Comisiei de Buget. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, domnule vicepreședinte, acest raport pe care ne pregătim să votăm nu este doar un aviz. El reprezintă rezultatul uh, unor negocieri intense pentru care doresc să mulțumesc doamnei înalt reprezentant președinției spaniole, negocieri în care Parlamentul a avut un rol esențial pentru a îmbunătăți în mod sensibil textul deciziei pe care Consiliul va trebui să o adopte. Compromisul la care s-a ajuns la Madrid este absolut coerent cu obiectivele pe care s-a bazat munca absolut unitară pe care am realizat-o cu colegii Brock și Verhofstadt în uh, scopul de a dota Uniunea Europeană cu instrumentele necesare pentru a face eficientă acțiunea externă a Uniunii Europene, dar legată strâns de metoda comunitară a Comisiei și supus controlului politic democratic din partea Parlamentului European. Aș dori să spun și eu uh, celui care vorbește despre așa numitele linii roșii pe care Parlamentul European ar trebui să le depășească, că tocmai grație faptului că acest Parlament a știut să exercite în mod dinamic și complet prerogativele sale, marcând o linie roșie a guvernelor, că Uniunea Europeană va avea un serviciu mai eficient, mai democratic și mai european un serviciu, de exemplu, capabil să ofere coerență între politicile de, dezvol- de co- cooperare pentru dezvoltare și acțiunea externă a Uniunii, fără a mina nici autonomia politicilor, nici responsabilitatea Comisiei. Această folosire a prerogativilor legislative de buget, Parlamentul va continua să se achite de acest rol, mai ales în următoarele luni, pentru a defini regulamentul pentru administrativ și cel financiar, în coerență cu uh, liniile principale ale acestui raport și pentru a urmări atent modul în care se va construi acest serviciu pentru a se respecta litera și spiritul acordului de la Madrid, începând cu prezența funcționarilor din Uniune, uh, chiar și la vârful serviciului și prin reforma bugetului uh, politicii externe de securitate și de securitate comune și pentru a oferi înaltului reprezentant funcționari și funcționarilor întregul sprijin al uh, Parlamentului European, instituție care mai mult ca care alta dorește o politică externă europeană și comunitarizarea sa și acordul de la Madrid reprezintă o etapă importantă în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul acum colegul Calfin. Przejdziemy wobec tego do kolejnej wypowiedzi pani Nu este. Trecem la doamna Lunacek. În numele Comisiei FAM, vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne Ashton, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Am și eu acum o dublă pelărie, într-un fel. Vorbesc, în primul rând, ca raportor în Comisia FEM, dar și ca raportor din umbră, din partea verzilor. Reprezint însă um, pe doamna Francisca Brandner în aceste două funcții, care a devenit acum șase săptămâni mamă și mi-a lăsat pe mine să preiau acest dosar. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru activitatea depusă de către ea până acum. Comisia FEM a pus accentul pe implementarea principiului de egalitate de gen în ceea ce privește posturile în serviciul extern. Am reușit să găsim un echilibru în acest acord, în formularea pe această temă și, doamna Ashton, eu plec de la premiza că dumneavoastră vă veți angaja pentru ca principiul de egalitate de șanse între femei și bărbați și în ceea ce privește ocuparea din articolul 157 în, din Tratatul despre funcționarea Uniunii Europene să fie respectat. Aceasta, bineînțeles, începând de la recrutare, dar și uh, reprezentarea egalității de gen chiar și la nivel de delegații mi se pare importantă. În calitate de raportor din Umbra, vreau să mulțumesc domnului Brock, uh, și Gualtieri pentru colaborarea foarte bună și să spun că multe colaborări, multe îmbunătățiri față de textul inițial au fost, put, au fost redactate în colaborare și împreună am dorit o politică mai bună externă a Uniunii. Iată de ce grupul meu susține și astăzi raportul uh, pe care îl discutăm și va vota pentru el. O structură foarte puternică în ceea ce privește drepturile omului, o politică mai bună internă, dar și alte aspecte legate de controlul parlamentar al uh, chestiunilor executive, în domeniul politicii externe vor fi subiecte care vor trebui discutate, dar și un buget clar de politică externă este important. Însă aici entuziasmul s-a redus oarecum pentru că nu există o structură foarte clară pentru managementul civil al crizei și pentru managementul de criză în general și pentru că nu putem oferi prea mult servicii consulare pentru cetățeni. Noi vrem o structură foarte serioasă pentru uh, situația de criză pentru managementul civil al crizelor și noi nu vrem neapărat un compromis în care să se piardă principiile esențiale. Eu cred că dacă există însă bunăvoință, doamnă Ashton, vom putea să ajungem la obiectivele pe care ni le-am stabilit, dar asta nu se poate decât dacă egoismul este dat la o parte și se lasă la o parte interesele naționale, militare, cum s-a întâmplat cu Franța, pentru a lupta pentru aceste interese comune. Termin acum, spune vorbitoarea întreruptă de președinte. Vă rog să vă asigurați lipsați de sprijinul acestui Parlament și mai degrabă să vă îndreptați spre Parlament decât spre statele membre. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Calfin a apărut între timp, deci are cuvântul. Господин председател, господин комисар, уважаема госпожо. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton, Domnul comisar, domnul comisar, una dintre problemele importante care au fost menționate în ultimele luni aveau legătură cu perspectiva ca Parlamentul să dispună de toate instrumentele necesare pentru a putea realiza toate controlele necesare pentru resursele cheltuite pentru crearea acestui serviciu de acțiune externă și această natură uh, instituțională a serviciului a dus la o serie de semne de întrebare în legătură cu transparența și eficiența bugetară acestuia. Sunt foarte mulțumit să spun că am reușit să identificăm cele mai bune soluții care să ne permită să ajungem la o rezoluție parlamentară în legătură cu această chestiune. Răspunsurile clare cu privire la procedura bugetară ne permit să credem că politica aceasta va fi pusă în aplicare și conturat toate instituțiile implicate. Vom încerca să nu întârziem crearea acestui serviciu de acțiune externă și sper că în curând vom reuși să demonstrăm că mecanismele introduse sunt unele funcționale pe deplin și contribuabilii europeni își vor vedea interesele bine aparate. Urmează colegul Mario Mauro. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, ceea ce se întâmplă în fiecare zi în lume face și mai concretă exigența de a, ca serviciul diplomatic european să fie funcțional cât mai repede. Atingi, ajungerea la un acord politic nu poate fi să fie decât uh, considerată un punct de plecare excelent și un semnal foarte pozitiv pentru intrarea în funcție a serviciului obiectivele identificate, adică faptul că serviciul trebuie să fie puternic, să permite Uniunii Europene să-și consolideze rolul pe scena mondială, importanța păstrării um, metodei comunitare în acest serviciu garant- și garant garanția controlului bugetului, controlului politic din partea Parlamentului voi, vor garanta rezultate tangibile. Sunt convins de asta. Dar rămân anumite puncte de clarificat care sunt de asemenea importante pentru uh, funcționarea serviciului. Mă refer uh, la atitudinea ambiguă a unor guverne. Liniile roșii menționate de colegul Guardiere, dacă sunt încălcate, există totuși din punct de vedere informal, având în vedere ambiguitatea atitudinii unor guverne. Mă gândesc la declarația de ieri a ministrului Moratinos din uh, președinția care tocmai s-a terminat, care a spus, vorbind despre dreptul omului în Cuba, că în acest sector instrumentul acordurilor bilaterale este de preferat unei poziții europene univoce. Doamnă înalt comisar, ne vom confrunta cu un risc enorm dacă favorizăm aceste ambiguități, dacă lăsăm ca dincolo de acordul politic să se ascundă a X încercare uh, de armonizare în loc să se creeze un mecanism eficient. Sunt sigur că veți reuși să obțineți rezultatul dorit de noi toți. Europeschi. În numele socialiștilor și democraților, recuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorii, domnul Șefcovic și doamna Cathy Ashton, au adus un proiect foarte bun pe masă. Grupul meu a luat la cunoștință acest raport de calitate și dorește să voteze mâine pentru el. Bineînțeles că acum trebuie să dea și unele guverne o șansă serviciilor democratice, serviciului extern, mă scuzați, și serviciilor de, diplomatice. Am auzit diverse afirmații despre liniile roșii unii au senzația că se umflă acum toate serviciile diplomatice în general. Nu e vorba de o dublare a acestor uh, servicii. Unele guverne va trebui să-și retragă chiar serviciile diplomatice și să construiască în același timp serviciul extern. Acesta este chiar uh, scopul acestei propuneri. Și vrem ca să, să dăm acestui serviciu doamnei Ashton o șansă. Sper ca președinția belgiană să fie prima președinție care să poată face uz de această șansă și să o susțină pe doamna Ashton, bineînțeles întotdeauna de comun acord cu Ministerul de Externe și cu politica externă în general. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul uh, Graf Lambsdorff din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm acum înaintea votului și este timpul să tragem un bilanț. Este clar că am ales o soluție mai bună decât cea propusă în uh, structura inițială, în care exista un singur secretar general deasupra mai multor servicii complexe. Este foarte bine că de- ca dezbaterea despre politica externă să continue și să fie la, ridicată la un nivel superior, Sperăm că astfel să se înțeleagă mai bine ce face Uniunea Europeană. Structura drepturilor omului este un lucru pentru care fracțiunea mea, grupul meu s-a implicat foarte mult. Însă există și o parte care nu este încă rezolvată. Nu există o reprezentanță politică care să merite acest nume. Da, s-a găsit o soluție pentru Parlamentul European, dar chiar dacă câteodată noi nu suntem, suntem de altă părere, Parlamentul European nu este lumea întreagă. Va trebui să fim reprezentați în Mallorca și în la Kiev și am fost criticați că nu putem fi peste tot în același timp. Mi-aș fi dorit să fi făcut acest lucru altfel. Apoi ați spus în engleză, mi-ați văzut declarația în legătură cu administrația centrală. Problema mea este că avem două declarații despre această administrație centrală. 48 de ore după acordul de la Madrid a dat o declarație în Coreper unde se face referire nu numai la decizia Consiliului din octombrie 2009, ci și la punctul 19 din Tratatul de la Lisabona, o declarație care de fapt contravine a ceea ce s-a hotărât la Madrid. Astăzi ați dat o declarație aici înaintea reprezentanților poporului european că care sper că înlocuiește declarația pe care ați făcut-o pe 23 iunie la Coreper, pentru că nu putem vorbi, pe de-o parte, de structura potrivită pentru managementul crizei și, pe de altă parte, da o declarație la Coreper care arată că, de fapt, înaltul reprezentant este însărcinat cu această, acest aspect. Declarația pe care ați dat-o astăzi în plenul Parlamentului European înlocuiește așadar declarația Coreper, din Coreper, vă rog frumos să nu-mi răspundeți că nu există o contradicție între cele două declarații. Declarația este evidentă, oricine pune cele două declarații cap în cap vede că sunt contradictorii. Președintele întrerupe, dacă nu faceți acest lucru vom avea o problemă. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Heidi Hautala, numel, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim mulțumirea în legătură cu rezultatul acestor negocieri, având în vedere mai ales faptul că, după părerea mea, perspectiva care ține drepturile omului a fost reflectată în mod corespunzător în acordul la care au ajuns instituțiile. Și doresc să o încurajez pe doamna înaltă reprezentant să acționeze în mod eficace în spiritul acestui acord. Sunt cât se poate de mulțumită să constat că ia naștere o unitate foarte solidă care va avea sarcina să promoveze drepturile omului în întreaga dimensiune a uh, intervențiilor externe. Trebuie să avem grijă ca această diviziune să fie plasată la un nivel cât mai înalt, astfel încât să poată produce un efect la nivelul relațiilor externe. În toate delegațiile europene trebuie să existe responsabili în materie de drepturi omului care să vegheze la realizarea acestor aspecte pe teren. Acum trebuie să avem grijă și ca Parlamentul, Serviciului de Acțiune Europeană, uh, Serviciul de Acțiune Externă și doamna înalt reprezentant să găsească o metodă de funcționare care să corespundă spiritul de la Lisabona. Și anume, dorim o politică externă cu o dimensiune comunitară mai pronunțată. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Charles Stanek în uh, numele conservator. Domnule președinte, Serviciul de Acțiune Externă sau Serviciul Diplomatic European a fost uh, greu de format, de compus și uh, în sfârșit aceste negocieri s-au terminat și doamna Ashton trebuie felicitată pentru uh, modul în care a abordat problema. Conservatorii s-au opus acestui uh, serviciu, dar acum uh, am hotărât să colaborăm cu acest serviciu în mod constructiv, dar și critic. După părerea mea, acesta este un compromis acceptabil care trebuie să fie acceptat din partea unei instituții sui generis, cum nu a mai existat până acum. Eu aș fi uh, preferat cooperare interguvernamentală și o selectare pe baza meritelor a diplomaților europeni și nu pe baza unor cote. Dar mă Mm, consider că rolul strategic al Serviciului de Acțiune Externă este de dorit în uh, uh, politica noastră externă și de securitate și Mă bucur că Parlamentul uh, are un cuvânt de spus în domeniul administrativ și în ceea ce privește acest serviciu. Deputații uh, din Parlamentele Naționale vor fi de asemenea implicați în crearea noului structuri încă de la început și vor controla serviciul. Acest lucru este important, mai ales în ceea ce privește misiunile militare din politica externă și de securitate, care sunt finanțate din bugetele naționale, nu de la bugetul european. Regatul Unit contribuie în mod semnificativ la aceste misiuni și deputații din Parlamentul nostru național trebuie să poată să aibă un cuvânt de spus dacă dorim ca aceste misiuni să fie acceptate de cetățeni. Mulțumesc, are cuvântul acum uh, domnul Meyer. Mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă Ashton, domnule Sefcovici. Din păcate, grupul meu nu va putea să voteze pentru acest raport despre Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii. În primul rând, aceasta se întâmplă pentru că procesul care a dus la crearea acestui serviciu a trebuit să fie supus la foarte multe presiuni din partea statelor membre și, în al doilea rând, noi considerăm că la structurarea uh, acestui serviciu, nu am putut obține ceea ce doream de fapt. Noi nu vroiam ca aceasta să devină o instituție separată, sui generis, ci doream ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să nu poată controla numai bugetul, așa cum s-a stabilit la Madrid, ci și să exercite un control politic și parlamentar. Suntem singurul for uh, democratic legitimat de către cetățenii europeni și cred că structurile civile și militare din Uniunea Europeană ar trebui să fie parte integrantă a structurii instituționale de acum. Agenția Europeană de Apărare, managementul crizei și serviciile de informații, toate aceste aspecte au fost legate acum deodată într-un singur, sub o singură pălărie și cred că instrumentele financiare sunt folosite din alte, sunt uh, luate din alte bugete care nu au fost neapărat alocate pentru acest scop. Eu cred, de exemplu, că în uh, serviciul acesta orientarea militară este foarte clară. O mare parte a componentei civile a politicii externe a Uniunii intră de fapt în, sub incidența PES și ar putea să rămână acolo și același lucru se întâmplă și cu resoluționarea de conflicte, de exemplu. Din păcate, grupul meu așadar nu va putea vota pozitiv pentru acest raport pentru că principiile de bază nu s-au rezolvat. La Madrid, într-adevăr, s-a făcut progres în ceea ce privește controlul bugetar, dar știm cu toții că ultimul cuvânt nu va fi la Parlamentul European și de concluzia că trebuie să votăm împotriva acestui grup. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Campbell Bannerman, din partea EFD, are cuvântul acum. Mr. President. Domnule președinte, e o dimensiune mult mai profundă a acestui serviciu, care de fapt își are rădăcinile în dreptul internațional și în legătură cu ceea ce înseamnă un stat național, un stat-națiune. Conform Convenției de la Montevideo din 1933, există patru criterii pentru a se defini un stat. În primul rând, o populație permanentă, apoi un teritoriu definit, apoi un guvern și capacitatea de a putea întreține relații diplomatice cu alte state. Uniunea Europeană deja reunește trei din aceste patru criterii, populație permanentă, tratul de la Lisabona a făcut din noi toți cetățeni europeni un teritoriu definit, avem națiunile europene care cu toate au niște granițe bine delimitate în guvern, Bun, uh, s-a tot susținut de către Regatul că acest Parlament, Consiliul de Miniștri și adevărata putere, și anume Comisia, reprezintă toate elementele unui guvern al Uniunii Europene, ceea ce ar însemna că mai e nevoie de deci, cea de-a patra dimensiune și anume capacitatea pe care are un stat național de a avea relații cu alte state naționale. Domnule președinte, Consider că prin tratatul de la Lisabona, prin intermediul uh, rolului doamnei um, Ashton și prin serviciul de acțiune externă, acum Uniunea Europeană dispune toate cele patru criterii, îndeplinește pe toate cele patru conform dreptului internațional pentru a se declara un stat unitar național, Statele Unite ale Europei și să facă acest lucru peste noapte. Văd că sunt foarte mulți care sprijină această idee, ceea ce uh, întărește ceea ce spun eu și amenințarea la adresa statelor naționale din care venim noi. Vă mulțumesc! Uh Vă mulțumesc foarte mult și pentru reacția spontană. Din partea deputaților non înscriși are cuvântul domnul Lucas Hartong. Mulțumesc, domnule președinte. Ne opunem acest, dezvoltării acestui serviciu de acțiune externă, care este o consecință a groaznicului tratat de la Lisabona, care a fost respins de o mare majoritate a populației uh, regatului țărilor de jos. Acest serviciu se creează în mod nedemocratic Nimeni nu știe exact cum se va realiza acest lucru și, în orice caz, Uniunea Europeană astfel va avea din ce în ce mai multă putere. Domnule președinte, politica externă nu aparține Uniunii Europene, ci statelor membre care trebuie uh, să-și păstreze suveranitatea în acest domeniu. Serviciile doamnei Ashton vor costa bani buni contribuabililor, bugetele uh, vor exploda și în curând uh, dânsa va avea un avion uh, pentru dânsa și echipa ei. Uh, acesta va costa mult și la ce va folosi oare? Cetățenii văd ce se întâmplă, nu pot să spună nimic, dar trebuie să plătească factura. Este ridicol din punct de vedere democratic acest lucru. Cetățenii știu că există un serviciu diplomatic că există reprezentanți diplomatici ai țărilor de jos în străinătate și acum există și serviciul european. Un olandez care are probleme va merge la ambasada regatului țărilor de jos pentru că aceasta va fi singura capabilă să-i ofere un serviciu util. Domnule președinte, haideți să lăsăm fotbalul și, și diplomația olandezilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum uh, alți vorbitori în nume propriu. Mai întâi, domnul Jose Infra- Ignacio Sarafranca Sanios Neira. Declarația de la alta reprezentantă. Mulțumesc, domnule președinte. Prin declarația doamnei înalt reprezentant și prin votul de mâine, procesul de pregătire pentru Serviciul de Acțiune Externă va fi gata. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest raport, raportori în Parlamentul European și cred că ar trebui acum să fim loiali și să ne asigurăm că acest serviciu să poate intra în vigoare cât de repede. Nu trebuie să uităm că acesta nu are un scop în sine, ci uh, este un instrument pentru politica externă a Uniunii Europene care trebuie să fie coerentă și vizibilă. Sunt convins că garanțiile pe care le-a dat doamna Ashton acum în declarația sa, plecând de la răspunderea politică, sunt îmbucurătoare și ele vor completa ceea ce Parlamentul a spus de multe ori în procesul de consultare. Probabil că știți, doamnă Ashton, că acest Parlament poate să vă fie un aliat foarte loial în dezvoltarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii. Aceasta am arătat și la contactele cu noi șefi de delegație pentru, din Washington și din Afganistan. Însă, noi am făcut o cerință și anume ca acesta să fie mai eficient decât cel care există în momentul de față. În numele PPE aș vrea să vă felicit pentru punerea în aplicare a acestui serviciu și aș vrea să vă transmit următorul mesaj și anume să aveți succes cât puteți să fiți cât de ambicioasă se poate. Mulțumesc, domnul Severin, are cuvântul un minut jumate. Ladies and gentlemen, Domnilor și domnilor, avem nevoie de o politică externă proactivă care să fie orientată de către scopurile noastre comune și să aibă la bază valorile noastre comune. Această politică ar trebui să recunoască indivizibilitatea securității într-o lume globalizată, acesta fiind o sursă de solidaritate atât a intereselor în ceea ce privește interiorul cât și în afara Uniunii Europene. O astfel de politică ce urmește să sporească capacitatea Uniunii Europene de a asigura, de a furniza securitate pentru cetățenii săi și de a Uh, crește posibilitatea sa de a contura mediul internațional și nu doar de a reacționa în fața unor modificări, necesită un instrument instituțional corespunzător, un serviciu eficient european de acțiune externă. Să nu uităm că acest serviciu nu este un organism decizional, este un instrument comunitar care va trebui să pună în aplicare chestiuni de politică externă și decizii în acest domeniu și înainte de asta trebuie să sprijine și să înlesnească procesul decizional sub autoritatea înaltei reprezentanți vicepreședinte și în relație de coordonare cu alți factori instituționali relevanți. Temele Parlamentului European au fost exprimate foarte clar în ceea ce privește supravegherea politică și răspunderea serviciului, inclusiv în ceea ce privește aspectele bugetare. Acest lucru necesită transparență în ceea ce privește funcționarea serviciului și claritate prin prezentarea unui buget consolidat al uh, acțiunii externe a Uniunii Europene. Astfel, Parlamentul poate să verifice dacă resursele corespund politicii și dacă asigură o eficiență a politicilor. Acest raport, precum și acordul pe care îl prezintă, respectă uh, cerințele susmenționate de Parlamentul European și mai mult decât atât este asigurat și un proces de reglaj, fiind și de verificare, astfel încât la momentul oportun să fie discutate problemele care apar. Vă mulțumesc! Aș dori să îi urez doamnei înalt reprezentant ca politica îi se întrerup microfonul, președintele întrerupe microfonul și urmează celălalt vorbitor. Brick, please. Vă rog. It appears now that we have... Domnule președinte, se pare că acum avem un acord larg susținut în legătură cu instrumentele, procesele și personalul pentru acest serviciu. Acum avem nevoie de o discuție despre politici. Trebuie să fim, să fim suficient de curajoși pentru a compara, a face diferențele și uh, pentru a ne contesta politicile naționale ale unora și ale altora. Dacă nu reușim să participăm sincer la o astfel de discuție, nu se poate naște o politică comună și de externă și de securitate comună. Deci, cred că doamna Cathy Ashton va, ar trebui să propună, să, să, să pună întrebări dure. De exemplu, de ce cinci state membre încă nu recunosc independența Kosovoului? De ce Grecia, de ce îi se permite Greciei să blocheze situația internațională a Macedoniei? De ce există un război rece între Turcia și Cipru? Și sper că, punând astfel de întrebări, se vor putea propune, se vor putea face și propuneri curajoase de soluții. De exemplu, propunerea de a lansa o misiune de politică externă și de securitate pentru a la, lupta împotriva crimei organizate internaționale. Iată genul de politici de care avem nevoie și pe care le cerem lui Catherine Ashton și serviciului său prin această diplomație pe care o creăm acum. Vă urez mult succes și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați obținut până acum. Thank you, colleague. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Sargentini. Dank u, voorzitter. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitorul meu din partea verzilor a vorbit deja despre femei în serviciul extern. Colega mea a vorbit uh, mai ales despre egalitatea de gen. Eu vreau să vorbesc despre dezvoltare, dezvoltarea ca proiect european. Raportoarea din, reportorul din uh, Comisia pentru Dezvoltare, domnul Kaczmarek, a spus deja la început că o colaborare pentru dezvoltare nu este neapărat ceva pe care Uniunea Europeană trebuie să-l impună peste tot. Eu sunt bucuroasă să văd modificările care s-au făcut acum în propunerea finală pentru Serviciul de Acțiune Externă, dar cred că în continuare se vede din acest raport că ajutorul pentru dezvoltare este în continuare la comisarul Piebalgs. El este cel care trebuie să gestioneze o politică coerentă și noi verzii îl vom ajuta pentru ca politica noastră externă să se concentreze mai ales pe combaterea sărăciei. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Fox un minut. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vă spun că m-am opus creării Serviciului de Acțiune Externă. După părerea mea, politica externă ar trebui să rămână competența exclusivă a statelor membre. Însă, din pragmatism, trebuie să răspund Uniunii Europene așa cum se prezintă ea și nu așa cum aș vrea eu ca ea să fie. De aceea salut munca depusă de raportorii noștri în negocierilor cu doamna Vara Ashton și de asemenea salut principalul reușit și anume ca acest Parlament să verifice bugetul serviciului în vremuri de restriște trebuie să ne asigurăm că banii contribuabilor nu sunt risipiți pe tot felul de cheltuieli inutile, cum ar fi un colegiu pentru formarea diplomaților europeni, ce se întâmplă de mult prea multe ori în Uniunea Europeană. Doamna Ashton a făcut o promisiune solemnă și anume că acest serviciu va fi neutru din punct de vedere bugetar. Am dubii în legătură cu um, atingerea acestui obiectiv, dar dacă vrem să slujim interesele contribuabililor, trebuie să o obligăm să-și țină acea promisiune. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bastian Belder din Mulțumesc, domnule președinte. Am două motive pentru a fi împotriva raportului Verhofstadt Brock. În primul rând, consider că de multe ori se spune că dacă uh, Parlamentul European este implicat, atunci acesta este un lucru bun, indiferent ce se întâmplă. Ca și cum uh, doamna Ashton uh, nu avea suficiente de făcut, îi oferim uh, și rolul cel mai important în Serviciul de Acțiune Externă. În al doilea rând, în ultimele luni am văzut că experimentul instituțional de a avea Uh, două responsabilități nu a, format, nu a funcționat foarte bine și acum vom avea uh, sute de diplomați care vor avea un astfel de dublu rol. Și astfel cred că s-au creat doar tensiuni și lipse de claritate între instituții. Mulțumesc! Vă mulțumim, are cuvântul domnul Filip Klaes. Un minut. Ja, dank u, uh, de Mulțumesc, domnule președinte. Este bine că Parlamentul European are un drept de um, opinie și de codecizie despre serviciul extern, dar acesta se aplică mai ales la buget. Întrebarea este dacă înaltul reprezentant va trebui să dea socoteală în fața Parlamentului. Acest lucru ar fi foarte normal, în general, în lume, într-un sistem democratic sau în ceea ce ar trebui să fie un sistem uh, democratic însă nu ar trebui să creăm așteptări greșite la cetățeni. Vom avea acum un serviciu european diplomatic, dar dacă la statele membre nu există o viziune comună asupra politicii externe, atunci serviciul acesta nu va rămâne decât pe hârtie. Ar fi de aceea mai bine să trimitem un semnal pe care nu toată lumea dorește să-l transmită. Am găsit, de exemplu, pe site-ul Parlamentului un articol cu titlul Parlamentul European apropie Serviciul de Acțiune Externă de cetățean. Nu știu însă cum se va întâmpla acest lucru, nimeni nu mi-a explicat așa ceva. Dar o astfel de propagandă va contribui la faptul că din ce în ce mai mulți cetățeni se vor îndrepta dincolo de, cu spatele la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Sariuș Volski, acum un minut. Doamnă Ashton, înalt reprezentant, domnule vicepreședinte, o să fac și eu ce a făcut și prietenul meu din Regatul Unit, domnul Tenec, cineva pe care am preferat să-l numim ministru de externe. Da, pentru că, da, a spus că vorbește de serviciul diplomatic și unde serviciul de acțiune externă. Serviciul acesta ia în sfârșit ființă pentru a face față nouă sfidelor cu noi instrumente și cu asta, asta avem nevoie în mod deosebit de o diplomație a Uniunii Europene eficientă care să vorbească în mod unitar, care să acționeze împreună, să-și coordoneze resursele, dar este foarte important să privim dincolo de aceste detalii și să vedem aspectele de natură tehnică a acestui serviciu diplomatic. În primul rând, dacă nu există o legitimitate politică puternică, acest serviciu de acțiune externă nu poate fi eficient. Această legitimitate este cea care decurge dinspre parlamentele naționale și Parlamentul European și e nevoie de o serie de controle care să se referă la principalele opțiuni și direcții în materie de politică externă. În al doilea rând, pentru a avea un serviciu puternic de acțiune externă, acesta trebuie să reprezinte întreaga Uniune Europeană, adică Uniunea cu cele 27 de state membre toate, și mai noi și mai vechi, și mai mici și mai mari, care să meargă dinspre nord la sud, de la est la vest și care să slujească interesele fiecare dintre aceste state. De deci ce este important să creăm această senzație de identitate și asumare și, de asemenea, de reprezentare geografică geografică, diplomatică corectă. Sper că Parlamentul va reuși să îmbunătățească decizia Consiliului și făcând acest lucru să dea o dimensiune mai pronunțat comunitară, atât în ceea ce privește aspectele politice și bugetare, să fie mai bine reprezentat din punct de vedere geografic pentru a se putea bucura de sprijin. Domnul președinte intervine. În ceea ce privește regulamentul financiar și puterea Parlamentului, considerăm că este o ocazie foarte importantă să îmbunătățim acest serviciu. Urmează Cristian Vigenin, timp de un minut și jumătate, spune președintele. Stimate domnule președinte, stimată doamnă Ashton, dragi colegi, aș dori să-mi exprim satisfacția în legătură cu faptul că serviciul uh, începe să se formeze și va fi în curând o structură funcțională. Acum șase luni doar, mulți dintre colegi aveau dubii dacă doamna Catherine Ashton va reuși să își asume noile responsabilități uh, și provocări um, care se ridicau în fața ei. Și cred că doamna Ashton a reușit să răspundă acestor provocări și să creeze, să pună bazele noului serviciu foarte bine. Parlamentul European a cooperat încă de la început la punerea acestor baze și Trebuie să dăm dovadă de aceeași abordare și în momentul adoptării uh, regulamentului administrativ, administrativ și celui financiar, chiar dacă sunt chestiuni controversate mai ales în ceea ce privește participarea noilor state membre care nu sunt foarte bine reprezentate în ierarhie. Eu reprezint una dintre aceste țări și cred că trebuie să dăm importanța acestei chestiuni. Doar astfel putem garanta că toți cetățenii europeni sunt uh, suficient de bine reprezentați. Aș dori să fac un apel la noi state membre, de asemenea, pentru a-și forma diplomații pentru ca aceștia să fie competitivi. De asemenea, aș dori să ni se dea garanții clare chiar și acum că nu vor exista abuzuri de putere în serviciul de acțiune externă pentru a rezolva probleme strict naționale și nu uh, probleme ce țin de interesul pe termen lung al Uniunii Europene. Domnul Görens are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc lui Elmar Brock și lui Giver Hofstadt pentru că au reușit să facă auzite drepturile Parlamentului European în ceea ce privește politica externă cu uh, sens, simțul lor politic foarte tipic. Trebuie de asemenea să recunoaștem toate eforturile pe care le-au făcut pentru a încerca să păstreze unitatea acțiunilor în ceea ce privește cooperarea și dezvoltarea. Păstrarea comisarului Pibals însărcinat cu dezvoltare și a doamnei Georgieva, care se va ocupa de asemenea cu subiectele aferente, vor garanta o coerență interinstituțională mai bună a politicii Uniunii Europene în aceste domenii. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să creăm sinergii în cadrul sistemului de acțiune externă, în cadrul serviciului. Din contră, acesta este absolut esențial, așa cum este esențial și să vorbim cu o singură voce. Ceea ce este important este ca cel care se va exprima în numele Uniunii Europene să nu fie contrazis după aceea de miniștrii afacerilor externe din statele membre. În momentul de față nu este sigur dacă toată lumea a înțeles acest mesaj. Pentru aceasta e nevoie de o politică adevărată externă a Uniunii și aceasta este într-adevăr o mare provocare ar însemna să începem, bineînțeles, prin a defini marile axe ale politicii externe, definiția securității, a Turciei, o singură părere despre Turcia și despre celelalte probleme pe care le avem în momentul de față. Și dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant, dacă reușiți acest lucru, veți putea sigur să contați pe aplauzele acestei camere. Mulțumesc, domnul Miroslav Protrovski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Serviciul European de Acțiune Externă este rodul Tratatului de la Lisabona. Însă, în mai multe state membre nu s-a ținut uh, referendum, deci cetățenii europeni nu au putut să spună dacă sunt de acord sau nu cu existența acestui serviciu. Și, sincer să fiu, suntem uh, oarecum îngrijorați pentru că avem impresia că e vorba de o bătălie între tot felul de țări care vor să ocupe cele mai bune poziții în acest serviciu. De aceea cred că trebuie să ne sprijinim pe criteriile geografice pentru a desemna pe uh, cei care vor lucra în acest serviciu și nu cred că trebuie să izolăm acest serviciu de Parlament. Așadar, cred că trebuie ca statele membre să se poată implica în adevăratul sens al cuvântului pentru a putea exercita un control real asupra politicii externe și asupra PESC. Trebuie să ne asigurăm că acest serviciu dispune de legitimitate și nu cred că așa stau lucrurile pentru că am impresia că au fost excluse parlamentele naționale și că ne pregătim numai pentru o elită europeană. Într-un uh, context dominat de criza financiară, oare chiar trebuie să băgăm banii într-un serviciu nou? Din acest punct de vedere, ne întrebăm dacă e nevoie de acest lucru. Mulțumesc și acum domnul Danjean, din de jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, uh, Vă transmit sprijinul delegației franceze din PPE și sprijinim uh, compromisul de foarte bună calitate sprijinit de colegii Brock, Verhofstadt și Gualtieri. E vorba de o etapă importantă în uh, construcția unei politici europene comune într-un domeniu sensibil, cum sunt afacerile externe, securitatea și apărarea, politică comună, care vedem în fiecare zi din Georgia până în Somalia, uh, și așa mai departe, din Mali până în Gaza, cât este de dorită de cetățenii noștri, pentru că interesul instituțional pe care îl salutăm astăzi și rolul sporit recunoscut Parlamentului este important pentru rolul strategic al uh, Serviciului de Acțiune Externă, care este un element indispensabil pentru ca Uniunea să aibă o politică străin externă și de securitate comună mai credibilă și mai eficientă doamnă înalt reprezentant, în calitate de președinte a subcomisiei pentru uh, securitate în Parlament și ca francez insist asupra unei responsabilități deosebite pe care o veți avea, gestionarea crizelor păstrând și consolidând ceea ce face originalitatea și valoarea adăugată a Uniunii Europene și anume capacitățile sale civilo-militare, cele două cuvinte reunite, pentru că dumneavoastră veți avea responsabilitatea de a garanta că Uniunea Europeană își va păstra și spori capacitățile negând pe de o parte bănuielile uh, unora în legătură cu militarizarea acestui serviciu și uh, afirmând legitimitatea tuturor operațiunilor europene uh, în zonele de criză. Mulțumesc, domnul Richard Howitt are cuvântul. I congratulate Cathy Ashton and parliamentary colleagues for coming to... Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc și doamnei Ashton pentru că a venit aici după ce a reușit un compromis esențial despre un serviciu diplomatic european care combină uh, toate activitățile externe ale Uniunii Europene, dar și prerogativele și în același timp încearcă să combine împreună cu Consiliul și um, cu Parlamentul puterile pentru a putea combate în același timp birocrația în acest domeniu. Trebuie să nu ne facem griji pentru echilibrul naționalităților. Cred că trebuie din contră să ajutăm pe doamna Ashton pentru a numi uh, pe cine trebuie. Cred însă că anumite țări și regiuni vor trebui să înțeleagă că interesul cel mai important care contează aici este interesul către viitor, interesul general al Uniunii. Iar Parlamentul European trebuie să înțeleagă că acordul acesta care s-a încheiat trebuie să fie pus în aplicare cât mai repede în regulamentul financiar și regulamentul funcționarilor pentru ca să poată funcționa sistemul cât mai repede. Sperăm ca serviciile pe care le-a le va conduce doamna Ashton și care a fost create de curând să fie un instrument util și pentru Parlamentul European, pentru că altfel Europa va pierde. Mulțumesc, spune președintele Geoffrey Van Orden, este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre noi se opun însăși ideii de a avea un serviciu european de acțiune externă, pentru că se sunt dintre consecințele dureroase ale Tratatului de Lisabona și încă un pas în direcția unei integrări politice europene pe care, de fapt, poporile noastre nu o doresc. Totuși, și eu asemenea, secretarul pe politică externă din Marea Britanie, recunosc existența acestui serviciu de acțiune externă și sunt de acord că trebuie să-l facem cât mai bun cu putință. De aceea o rog pe doamna înalt reprezentant să ofere următoarele garanții cu privire la serviciul de acțiune externă. Uh, unu, că nu va reprezenta niciun fel de cost suplimentar pentru bugetele naționale sau al Uniunii Europene. În al doilea rând, că nu va face nimic care să reprezinte o ingerință sau o reducere a reprezentării diplomatice naționale și, în mod deosebit, cea a Regatului Unit apoi că nu va reprezenta încă un aparat birocratic și, în al patrulea rând, că va asigura o supraveghere corectă atât din partea Parlamentului Național cât și din partea Parlamentului European. Și, în acest sens, domnule președinte, ar spune că, având în vedere răspunderea dumneei în legătură cu politica de apărare europeană și având în vedere că s-a dizolvat adunarea Uniunii Europene Occidentale, uh, acolo unde existau. Uh, am dorit ca totuși Parlamentul European să se poată pronunța în domeniul de apărare. Și dați-mi voie să încheie, spune uh, oratorul, și având în vedere faptul că forțele militare sunt și rămân sub control național, urmează Daniel Caspari timp de un minut și jumătate. Domnule președinte, ar fi frumos și politicos dacă m-ați lăsat să-mi închei propoziția și sper că ați auzit măcar finalul ce am spus în această intervenție. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der europäische Aus Stimați colegi, Serviciul European de Acțiune Externă este un pas înainte către o politică comună externă. Eu consider că acest serviciu este o șansă foarte mare și vă urez dumneavoastră, doamne Ashton, mult succes uh, și putere pentru a să construiți acest serviciu în următorii ani. Vreau să mulțumesc colegilor Elmar Brock și celorlalți care au contribuit la acest raport. Elmar, cred că ceea ce ați negociat voi în ultimele luni, ceea ce ați reușit să obțineți nu numai pentru Parlament, dar și pentru cetățenii Uniunii Europene este absolut exemplar. Vreau însă să mă concentrez acum pe serviciul comerțului extern. În politica comună europeană există o politică comună comercială deja de zeci de ani. Au existat foarte multe experiențe pozitive care s-au făcut în cadrul comerțului exterior și acestea ar putea fi folosite în serviciul extern uh, al Uniunii. Îmi doresc însă ca să nu încercăm să dăm prea multe sarcini acestui serviciu, astfel încât uh, alte domenii ale politicii, cum ar fi uh, comerțul exterior, să fie blocat de prea multe detalii în politica externă și în latura cealaltă a acestui serviciu. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra avizului uh, Comisiei pentru Comerț Internațional. Colegul Sabadi și colegul Zaleschi au susținut foarte mult uh, propunerile făcute și avizul acesta este foarte bun și eu m-aș bucura dacă funcționarii dumneavoastră, colaboratorii dumneavoastră ar putea să răspundă la această cerere pe care am făcut-o. Mulțumesc! Domnul Berman are, Tais Berman are cuvântul un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În câteva luni s-au schimbat multe în ceea ce privește Serviciul pentru Acțiune Externă. În ianuarie, în momentul audierilor noilor comisari, am criticat faptul că Comisarul pentru Dezvoltare se va ocupa doar o de o parte din politici și am considerat că politica pentru dezvoltare va fi supusă obiectivelor uh, comerciale și geopolitice, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Aceasta nu este cu adevărat o abordare modernă. Acum aceste structuri au fost adoptate, îmbunătățite chiar, uh, și asta se datorează raportorilor. Dezvoltarea a fost integrată și acum doamna Catherine Ashton se ocupă și de acest domeniu. Astfel, Uniunea Europeană poate, are posibilitatea de a lupta în mod eficient împotriva sărăciei și uh, pentru a proteja locuitorii acestor țări. Mulțumesc! Piotr. Vă mulțumim, are cuvântul domnul Poremba. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European a lucrat în mod constructiv pentru a se asigura că ajungem la un acord și cred că așa s-a lucrat astăzi ca urmare a discuțiilor cu doamna înalt reprezentant. Totuși, trebuie să ne reamintim care sunt criteriile care trebuie să orienteze aceste opțiuni pentru acest serviciu. E vorba de profesionismul noilor membri ai acestui servicii. Deci, trebuie să ne aducem aminte și care sunt criteriile geografice și trebuie să includem de asemenea și diplomați din noile state membre și care au poate mai puțină experiență în cadrul instituției europene față de cei din statele vechi. Chiar și așa, cred că sunt plin de bunăvoință și cât se poate de competenți pentru a ocupa și posturi în acest serviciu. De aceea fac un apel la noastră astăzi, doamnă înalt reprezentant. Cred că trebuie să deschidem la foarte larg serviciul acesta și către polonezi, slovaci, sloveni, maghiari și așa mai departe, pentru a ne asigura că vom consolida acest serviciu și de aceea sunt bucuros să, uh, să constat crearea acestui serviciu, însă cred că trebuie să dați dovadă de fermitate uh, și îi se taie microfonul oratorului și acum urmează doamna Gresle, timp de un minut și jumătate. And? Stimate domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, domnule vicepreședinte, la crearea Serviciului European de Acțiune Externă, care este botezat acum. Din păcate nu știm exact care sunt sarcinile acestuia, nu știm cât costă, nu știm care este personalul care va lucra acolo și nu știm exact nici de fapt de câte persoane va fi nevoie. Mai avem și agenții contractuali și agenții locali și așa mai departe. Deci acum suntem confruntați la acest botez cu o arhitectură care este extrem de slabă și în același timp va fi serviciul cel mai greu de controlat al Europei. Vreau de aceea să spun că vreau să vă cred că veți da curs dreptului nostru la descărcare și la control uh, asupra bugetului, dar sper să puteți face acest lucru și în practică, adică să convingeți uh, Consiliul că este nevoie de declarația de asigurare din, din partea noastră pentru uh, ca acesta să funcționeze. Este un punct foarte important acesta din perspectivă bugetară. Aș vrea să vă rog ca costurile administrative pentru acest uh, serviciu să fie scăzute cât se poate, adică să planificați cât mai bine înainte și să folosiți cât se poate infrastructura Comisiei. Cred că datorăm contribuabililor europeni să încercăm să găsim o soluție eficientă din perspectiva costurilor, mai eficientă decât ceea ce avem în momentul de față. Trebuie să lăsați întotdeauna, vă rog frumos, transparente toate costurile pentru serviciul extern și încercați să nu vă implicați în conflictele pe care le-ar putea avea colaboratorii și conflicte de interese cu Comisia. Mulțumesc, pentru că atunci va fi mai bine pentru acest serviciu. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Kreisel Dörfer. Stimați colegi, o politică comună externă a Uniunii Europene de care avem nevoie pare să nu mai aibă nicio barieră în cale. Da, dacă propunerile noastre cu privire la buget și cu privire la personal vor fi acceptate și dacă anumiți șefi de stat și de guvern își lasă deoparte în fine vanitatea și sensibilitățile naționale pentru a se subordona interesului comun. Altfel, vom trăi într-o lume schimbată cu actori puternici în care noi nu mai avem mare lucru de spus. Salut faptul că drepturile omului vor avea un rol foarte important de jucat în acest serviciu și că în continuare serviciul de dezvoltare va rămâne la comisie și mi-e destul de egal din ce state membre vor fi angajați funcționarii acestui serviciu. Cel mai important este să fie competenți, să fie uh, și informați și să aibă know-how-ul respectiv, indiferent care este limba lor maternă. Important este de asemenea ca ei să se simtă obligați față de serviciul european, față de Europa în general și nu să fie reprezentanții statelor din care vin. Stimată doamnă înalt reprezentant, dragă doamnă Ashton, faceți așa încât așteptările cetățenilor să nu fie dezamăgite și puteți să vă bazați pe serviciul nostru, pe uh, sprijinul nostru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gjub. Mulțumesc, domnule președinte. reprezentant, domnule comisar, vrea mai întâi uh, să spun că acest raport de compromis este excelent și ne va permite să creăm un serviciu de acțiune externă eficient și sper că va fi adoptat mâine de Parlament. Eu am multe speranțe legate de acest serviciu, doamnă înalt reprezentant. Dumneavoastră ați citat șapte priorități ale acestui serviciu. Eu cred că este foarte important să apărați drepturile omului și tot ceea ce facem în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Vom vedea cum se vor face aceste lucruri, aceste lucruri în practică. Cred că este nevoie de o bună reprezentare geografică în acest serviciu, pentru că el trebuie să reprezinte pe toată lumea, de aceea noile state membre nu trebuie neglijate. Deci cred, sper în orice caz, că Parlamentul își va onora angajamentele luate în fața Parlamentului. Mulțumesc. Domnul Galler, mulțumesc. Eu sunt mulțumit de compromisul care s-a atins. Încercarea de a nu folosim metoda comunitară a eșuat și aceasta este foarte bine, metoda rămâne în picioare și la fel controlul bugetar de către Parlamentul European neclaritățile și deficitele pot după aceea să fie reglementate prin uh, regulamentul uh, stafului și uh, regulamentul financiar. Însă, în acest domeniu avem foarte multe șanse pe care trebuie să le preluăm. În legislaturile anterioare am încercat să luptăm pentru anumite drepturi din acestea, dar am avut senzația că nu am folosit întotdeauna posibilitățile pe care le aveam. În acest scop, trebuie de aceea ca acțiunile externe ale Uniunii Europene să fie mai bine gestionate. Aceasta înseamnă că noi, în calitate de politicieni, trebuie să reușim să înțelegem acest serviciu extern, să încercăm care sunt structurile, să vedem care sunt structurile acestora, să înțelegem programele sale și în același timp să înțelegem uh, regulamentul pentru personal și pentru bugetul acestuia. Atunci, într-adevăr, vom putea avea o funcție de control adevărată. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Roitova, 1 minut 30. Pane předsedo, služba vnějších vztahů... Domnule președinte, serviciul de acțiune externă va fi un instrument foarte important al politicii externe în urma tratatului de la Lisabona. Avem nevoie de o politică comună de securitate și de apărare și nu 27 de astfel de politici. Salut faptul că colegul nostru s-a implicat de la început în negocierile cu Consiliul și că au pregătit peste 70 de amendamente care reflectă convingerile noastre că serviciul diplomatic ar putea reprezenta Uniunea Europeană și ar promova interesele comune și nu pe cele parțiale. De aceea este important ca acesta să fie realizat de către Comisie. Dar toți diplomații ar trebui să fie plătiți din bugetul Uniunii Europene în conformitate cu aceleași regulamente în materie de personal care, uh, de asemenea, să fie desemnați în proporție de o treime de către statele membre și să coopereze cu statele membre, însă să poată fi loial față de instituțiile europene. Sunt de acord că e nevoie să primeze calitatea diplomaților, dar aș avertiza Comisia că e important să existe o reprezentare geografică echilibrată la toate nivelurile și este foarte important dacă ne dorim ca toate statele membre să se identifice cu acest serviciu și de aceea aș face apel la Comisie să se asigure că aceste servicii nu sunt uh, văzute numai ca cele care slujesc numai interesele unor țări mari. Bun, să știți că dacă mergeți repede interpretarea, se poticnește. Da, doamna, oricum a fost mai concisă, a uh, folosit un minut 20 în loc de 30, a terminat mai repede, deci putea să vorbiți mai uh, rar. Suzana, puteți să vorbești mai rar. Bun, urmează uh, Pavel Zalewski. Un minut. Pani Ashton, to wielki dzień dzisiaj, kiedy... Doamna Ashton, astăzi este o zi mare. pentru că mâine ne vom pronunța în legătură cu un document foarte important care constituie temelia Serviciului de Acțiune Externă. Sperăm că va fi un adevărat serviciu diplomatic european și Tratatul de la Lisabona ne oferă această șansă. Acest proces de creare a serviciului uh, a implicat uh, mai multe discuții. Ne-am întrebat mai întâi care vor fi competențele doamnei Ashton um, în fața reprezentanților uh, unor state mari ale Uniunii Europene. Ne-am întrebat dacă veți avea suficientă marjă de manevră pentru că unele state membre sunt reticente um, în a-și uh, lăsa deoparte propriile competențe politică externă. Apoi ne-am pus întrebări în legătură cu reprezentarea și anume toate statele membre trebuie să fie bine reprezentate uh, când se vor nomi funcționarii acestui serviciu. Doamna Omen Ruiten, mulțumesc domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte, doamnă înalt reprezentant. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc colegului Elmar Brock dar bineînțeles și domnului Ferhofstadt. Pentru că amândoi s-au implicat pentru ca Europa să poată vorbi cu o singură voce în lume și această voce să fie foarte puternică. Către colegii de la PPE vreau să spun că noi, ca olandezi, am uh, încercat să luptăm pentru serviciul extern chiar la elaborarea convenției. Ce am obținut? Avem 75 uh, de 57 um, de modificări la um, propunerea inițială. Nu este vorba de un, o instituție interstatală, ci este un organism care funcționează după metoda comunitară. Parlamentul are drept de codecizie și în, acela, în ceea ce privește strategia și drept de control pe buget și pe alte aspecte. Există funcționari la nivel european, dar și funcționari la nivel național. Dar testul adevărat este acum și dumneavoastră, doamne Ashton, trebuie să-l treceți acest test pentru că dumneavoastră aveți răspunderea pentru ca acești colaboratori să vorbească cu o singură voce în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, a terminat timpul dumneavoastră. Trecem la Catch eye acum. Panie Służba działań zewnętrznych jest dobrym krokiem w kierunku umacniania. Cred că acest serviciu de acțiune externă reprezintă un pas înainte pentru consolidarea imaginii Uniunii Europene. Acest serviciu va reprezenta Uniunea Europeană, deci, dar trebuie să contribuie și la atingerea unor obiective importante pentru statele membre, mai ales în domeniul politicii energetice. Este important să existe un cadru care să permită specializarea serviciilor în diferite domenii. Nu trebuie să rămână un serviciu diplomatic vag cred că trebuie să se angajeze experți care cunosc bine politică energetică sau au experiență în creșterea economică. E nevoie de flexibilitate. Nu trebuie să aplicăm doar criterii de reprezentare geografică. Trebuie să putem uh, angaja și experți care nu lucrează neapărat pentru administrațiile publice. Sunt criterii care au fost menționate de către parteneri, de organizațiile non-guvernamentale și alți parteneri. Acest lucru este foarte important pentru a ne, obțin, pentru a ne atinge obiectivele. Președintele întrerupe pe oratoare. Cine? Pașcu. Domnul Pașcu. președinte. Crearea Serviciului de Acțiune Externă reprezintă un mare pas înainte în direcția bună. Mai mult decât atât, acesta va reprezenta o modificare importantă a stereotipelor. Dacă se, prin birocrație vor fi decerate o serie de inițiative importante, acum le vom putea accelera și în mod deosebit integrarea politicii externe a Uniunii Europene. Intervenția mea are legătură cu, să spunem, decalajul și diferența care există între strădanile noastre de a asigura coordonare între bază atât administrativă și coordonarea acestora și realitatea de pe teren, pentru că deși noi avem tot felul de dezbateri însuflețite pe marginea unor principii, cum ar fi echilibrul uh, geografic și măsuri de rectificare, în paralel au loc deja interviuri de angajare și în conformitate cu opiniile exprimate de cei care sunt intervievați și care vin din statele noi, membre, se pare că acest proces atrage după sine o serie de speranțe, ceea ce dacă așa este, nu este corect, pentru că cred că cei care răspund la acest lucru ar trebui să fie convinși că până până la urmă, într-un fel sau altul, principiile care au fost convenite în acest Parlament trebuie să fie respectate și asta cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc, uh, stimate coleg. Are acum uh, cuvântul Ivo Weigel, timp un minut. Lady Ashton. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant. Ieri, în acest Parlament, am, l-am găzduit pe un domn care nu este diplomat, și nici politician în domeniul afacerilor externe, mă refer la domnul John Ging, care este președintele UNRWA, șeful UNRWA în fâșia Gaza. Și el ne-a vorbit mai mult despre Gaza decât ne-a vorbit vreodată diplomații incluzându-l aici și pe domnul Blair, care nu știm exact ce face acolo. Ne-a spus mai mult decât miniștrii de externe care refuză să viziteze fâșia Gaza și care nu vor să rezolve problemele serioase. Ceea ce vreau să spun este, de fapt, că vă felicit pentru faptul că ați pus pe picioare acest serviciu și vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră le-ați investit pentru ca serviciul acesta să fie cât se poate de eficient. Însă acest serviciu va fi uh, eficient dacă va fi și creativ și va depinde de ceea ce va produce din perspectivă intelectuală, ca să spunem așa. Sper ca dumneavoastră să puteți uh, gera un grup uh, de persoane în același timp eficiente și creative. Mulțumesc, domnul Antonio Lopez Isturiz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a venit momentul să urăm succes noi toți cei care credem în Uniunea Europeană, Serviciului de Acțiune Externă, mai ales în momente de criză economică și politică, facem un pas înainte important cu crearea acestui serviciu de, serviciu de acțiune externă. Urez mult succes nu doar în doamnei înalt reprezentant, ci tuturor celor care um, au intervenit în acest proces, mai ales Parlamentul European, domnului Elmar Brock, care au intervenit pentru a ajunge la crearea acestui serviciu. Mi-a plăcut foarte mult, doamna Ashton, când ați spus că trebuie în primul rând să apărăm interesele Uniunii Europene. Nu este un sfat, este doar o observație Aș spune și eu, așa cum a spus și domnul Sarafranca, că avem nevoie de eficacitate și de umilitate, aș spune. Și urmând exemplul domnului Van Rompuy, sunt sigur că și dumneavoastră o veți face și grupul nostru vă va sprijini uh, în uh, munca dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Andrichiene. Domnule președinte, dori să îi felicit pe colegii noștri care au avut o contribuție semnificativă în a sprijini poziia Parlamentului în negocierile atât cu Consiliul cât i cu Comisia. Pentru a crea acest organism instituțional. Rezultatul pe care l-am obținut corespunde în mare măsură intereselor Parlamentului European și de asemenea a procesului de integrare europeană în general. Cred că este foarte important ca Parlamentul să reușească să mențină metoda comunitară în funcționarea acestui serviciu european de acțiune externă, precum și în ceea ce privește supravegherea la nivel bugetar. De asemenea, este foarte important ca propunerea de rezoluție să reia principiul echilibrului geografic în ceea ce privește procesul de recrutare în cadrul serviciului de acțiune externă. Cred că trebuie să insistăm ca acest principiu să fie unul clar și să fie uh, sprijinit în mod corespunzător și respectat ca atare în ultimele etape de reputare în acest serviciu. Și avem așteptări foarte mari din partea noului regulament de personal și financiar ce urmează să fie adoptat pentru a spori și a consolida structura serviciului și în același timp dimensiunea sa comunitară. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ana Gomes, timp de un minut. Microfon. Thank you. Serviciul European de Acțiune Externă vrea să un um instrument. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă va trebui să fie unul foarte hotărât, va trebui să dea o voce unică Uniunii Europene și de aceea cred că cu toții, Parlamentul, Comisia, înaltul reprezentant, statele membre vor trebui să știe care este sarcina lor, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Avem nevoie, deci, o, de o exprimare mai clară a valorilor europene și în același timp, Uniunea Europeană trebuie să nu-și uite obiectivele care sunt și drepturile omului, democrația, statul de drept și uh, drepturile femeilor, securitatea umană. Toate acestea sunt responsabilități care ne protejează până la urmă principiile pe care le propagăm. Și aceste responsabilități le revin celor care lucrează în serviciul extern sau în politica de apărare. Uniunea Europeană nu poate așadar să nu aibă un sediu unic în Consiliul de, unic în Consiliul de Securitate al ONU. Sper, doamnă Ashton, că nu veți pierde timpul și că veți face o reformă rapidă a Consiliului de Securitate. Mulțumesc, domnul Michelski, un minut. Ce și ce z sali... Mulțumesc. Am impresia că există un anumit consens în această aulă, mai ales în ceea ce privește aplicarea criteriilor geografice, pentru că există atât socialiștii cât și reprezentanții PP-ului, cât și reprezentanții grupului meu au evocat criteriile geografice. Deci sper, doamne înalt reprezentant, că veți ține cont de acest mesaj din partea Parlamentului European și că veți aplica acest principiu. În al doilea rând, considerăm că Serviciul de Acțiune Externă nu trebuie să înlocuiască de diplomația statelor membre trebuie să se concentreze mai ales pe ceea ce au spus domnul Gșip și doamna Autala, de exemplu, apărarea drepturilor omului. Acestea sunt valori europene care trebuie apărate și acesta ar putea fi rolul Serviciului de Acțiune Externă. Dar lansez încă un apel la adresa doamnei Ashton. Trebuie aplicate criteriile geografice și trebuie să ne asigurăm că putem apăra drepturile omului. Are cuvântul colegul Andrews Brons înaltul reprezentant este cel mai bun uh, destinatar al mandatului din partea Consiliului care reprezintă statele membre. După cum am auzit de la raportori, politica externă nu trebuie să fie subiectul unei renaționalizări și să treacă peste liniile roșii impuse de către statele membre. Și, în ultimul rând, politica externă nu trebuie să fie amestecată cu părerile statelor membre care să se implice în ea. Deci, mă întreb cum va, s-a putea, se va putea obține acest echilibru. Discuțiile pe care le-am avut în AFCO au arătat că echilibrul va putea fi restabilit dacă și Comisia va putea să se implice foarte bine, pentru că dumneavoastră sunteți și vicepreședinta Comisiei. Când tratatul uh, de la Nisa a fost înlocuit de către tratatul de la Lisabona,

Vă mulțumesc pentru acest discurs, domnule președintele. Doamnă vicepreședinte și înalt reprezentant, aveți cuvântul. Așteptăm observațiile și răspunsurile noastre la aceste întrebări. Mr. President, honorable members, thank you very much. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult. Mai întâi mulțumesc tuturor celor care și-au sprijinit sprijinul general sau în anumite domenii. Pentru cei care nu au putut sprijini Uh, această propunere. Sper că voi, vă voi câștiga sprijinul în timp. Sper că ceea ce am creat, ceea ce am creat împreună vă va convinge. Da, și niciodată n-am cerut un avion. Vă mulțumesc. Dacă doriți să mi-l faceți dumneavoastră cadou, e altceva, dar eu nu am cerut un avion. Acum aș răspunde la câteva dintre aspectele specifice menționate de deputați de mai multe ori. Voi începe cu nevoia de a oferi oportunități egale. Nu este doar vorba despre oportunități egale, e vorba și de acces. Trebuie să ne asigurăm că procesele și procedurile vor permite o echilibrare geografică și între genuri, așa cum au cerut deputații. Și eu am multă experiență în a asigura că procedurile și, um, pro- și procesele noastre permit acest lucru. Domnul Calfi și doamna Gresle au vorbit despre resurse și înțeleg exact, sunt de acord că trebuie să ne folosim bine resursele. Sunt foarte conștientă de situația economică în care se naște acest serviciu, dar chiar dacă situația economică ar fi diferită, tot aș dori un serviciu eficient care funcționează bine și folosește resursele cât mai bine. În ceea ce privește personalul, pentru că mai mulți au menționat acest lucru și pentru că se vehiculează tot felul de cifre. Acum avem un staff diplomatic de aproximativ 800 de persoane, o treime în străinătate. Voi compara că cu Franța, care are 6400 de persoane, um, Spania 1000 și alte state au mult mai mulți și mulți mai, sau mult mai puțini și astfel cred că vă voi da o idee unde ne aflăm. Vom începe să funcționăm uh, într-o, um, într-o perioadă post-Lisabona și pentru unele dintre delegațiile noastre, mai ales la New York și la Geneva, unde se adaugă personal în plus, pentru a acopera, de către președinții pentru că nu avem suficient staff. Deci pentru a avea un serviciu eficient care poate să facă ceea ce am cerut noi, uh, să, că, am spus noi că trebuie să se facă, avem nevoie de personal și sunt sigură că vom beneficia de transparența necesară pentru a face acest lucru și am încredere în rolul Parlamentului European uh, de la buget la descărcarea bugetară. Mă angajez în acest sens. Pentru a răspunde întrebării specifice a domnului Uh, Sprijin ceea ce am spus astăzi și cred că aveți în față textul negociat cu Parlamentul și uh, eu respect acest text. Domnule Tanăc, ați menționat implicarea parlamentelor naționale. Este un aspect interesant și structurile pe care le voi crea vor acoperi relațiile cu Parlamentul European, dar și cu parlamentele naționale. În ziua în care eram pe drum între Moscova, Kiev, Spania și Bruxelles, dar din păcate nu am fost și la Palma de Mallorca în același timp, un motiv pentru care am mers în Spania a fost să mă întâlnesc cu președinții eh, comisiilor eh, de afaceri externe din statele membre și voi face același lucru și în toamnă eh, datorită președinției belgiene care va reuni din nou și Relația cu parlamentele naționale este importantă și trebuie să funcționeze bine. Recunosc de asemenea că trebuie să existe oportunități uh, pentru oameni diversi care să vină să lucreze în serviciu. Șeful delegației noastre în Afganistan uh, a fost și dânsul diplomat și ministru și poate să folosească nu doar baza tratatelor, ci și uh, alte uh, cunoștințe pe care le are. Doamnă Hautala, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Voi coopera îndeaproape cu Comisia pentru Drepturile Omului și voi evalua cele mai bune moduri pentru a ne atinge obiectivele în domeniul drepturilor omului. Domnul Sariusvovski și alții, domnul Petrovski, domnul Promba și așa mai departe. Echilibrul geografic este foarte important. Nu știu ce să spun altceva decât faptul că mă angajez să respect. Și când veți evalua situația, veți vedea dacă am făcut-o sau nu. Ceea ce mi este clar este că vom numi funcționarii pe bază de merit. Am cerut să-mi fie trimiși cei mai deștepți și cei mai buni. Și asta se și întâmplă, întâmplă, trebuie să vă spun. Și aceștia vin din diferite părți ale Uniunii Europene. Deci sper că foarte rapid Mm, veți uh, constata acest lucru și cu prima tranșă de funcționari și cu a doua, faptul că voi respecta cât mai mult echilibrul geografic și cel de gen, dar trebuie să spun că pentru echilibrul de gen trebuie să facem mai multe uh, pentru a încuraja femeile să uh, își depună uh, cererile pentru aceste posturi. dar vom reveni la echilibrul geografic pe viitor și atunci îl vom putea evalua. Dar eu mă angajez în acest sens. Domnul Donjon a vorbit uh, despre sporirea capacităților de pe teren. Incidențele recente au arătat acest lucru, e nevoie de acest lucru. După cum știți, în următoarele săptămâni voi merge, din nou mai multe locuri, inclusiv în Orientul Mijlociu, în Gaza, Știți, de asemenea, că am fost implicat și în Kyrgyzstan și va exista o dezbatere pe această temă ceva mai târziu. Trebuie să sprijinim populația și trebuie să sprijinim oportunitățile de a ajuta populația împreună cu colega mea, doamna Gheorgheva. Stimați deputați, cred că am răspuns cam la toate întrebările majore care au apărut în discuție și voi încheia așa cum am început Ehm, mulțumindu-vă tuturor celor care s-au implicat în dezbateri. În primul rând, raportorii, dumneavoastră, domnule președinte, dar și tuturor deputaților care uh, au fost prezenți în sală pentru a discuta cu mine și sper că vom reuși să facem ceva de care Parlamentul va fi cu adevărat mândru. Thank you, Madam Vice President. Vă mulțumim, doamnă vicepreședinte și înalt reprezentant, pentru observațiile dumneavoastră. Are cuvântul acum domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Maros Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă spun că simt o susținere puternică a Parlamentului European pentru crearea Serviciului European de Acțiune Externă și cred că votul de mâine va deveni un jalon istoric pentru Europa, pentru că aceasta va fi ziua în care Uniunea Europeană va merge într-o direcție uh, de prezență mai puternică pe scena internațională și după acest vot va trebui să ne concentrăm pe cât se va putea pe terminarea muncii pe care am început-o. E vorba de codecizia pe staff regulation, pe reglementarea financiară și amendamentele pe bugete, în care Comisia pentru Bugete va, a fost foarte utilă. Pot de asemenea să spun că suntem gata să explorăm toate posibilitățile în care Comisia poate oferi servicii pentru serviciul extern, prin acorduri diferite și să ne uităm la câștigurile și potențialele cu care, pe care am putea să le folosim. Sunt convins, domnule președinte, că Serviciul de Acțiune Externă ne va aduce energii mai puternice, mai multă eficiență și coerență în acțiunile externe și o coerență de asemenea și pentru cetățenii care sunt în străinătate și vor avea nevoie de ajutor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Domnul Ghifer Hofstadt, raportor. Domnule comisar, domnule președinte, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în această dezbatere pentru sprijinul exprimat pentru domnul Brock, domnul Gualtieri, pentru mine, pentru rezultatul pe care l-am obținut în aceste negocieri și doresc să spun pur și simplu că nu înțeleg unele dintre intervenții unde s-a spus, da, dar trebuie să fie state naționale care trebuie să fie în mod exclusiv competente în materie de politică externă. Păi, stați puțin în ce secol trăiesc dumneavoastră noastră. Terorismul se oprește cumva la frontierele statelor membre, ține cont de granițe, de națiuni sau uh, schimbările climatice, se împiedică ele de granițe. Cum putem vorbi de schimbări climatice când se stai așa, stai așa, nu da buzna, aici vorbim de state-națiune și nu de Europa. Totuși vorbim și de migrație, vorbim de fluxuri migratorii. Deci, mă întreb și eu, nu știu, uneori am impresia că mulți dintre colegii noștri care sunt așa deșteptici în fața acestui serviciu trăiesc în secolul XIX când erau aceste state naționale care se pronunțau mereu echilibru de puteri, vezi, Doamne, între națiunile europene. Deci trăim într-un cu totul alt secol, domnule președinte. Este o lume multipolară unde Europa vrea să aibă un cuvânt de spus sau dacă nu se poate așa, atunci să nu mă, uh, pot să spun absolut nimic. Și există un al doilea element care mă uimește oarecum. Da, sigur o să coste bani. Da, o să coste bani din banii contribuabililor. Din potrivă, domnule președinte, o să economisim bani. Acest serviciu de acțiune externă va economisi bani pentru că pentru mai multe state membre din Europeană, acest lucru va crea posibilitatea care să-și reducă serviciile consulare în foarte multe dintre țările lumii. Deci este un instrument care tocmai va permite economisirea banilor. Și în al treilea rând, consider că este un început uh, acest serviciu de acțiune externă este, de fapt, serviciul diplomatic de care e nevoie pentru a crea o politică externă a Uniunii Europene. Eu întotdeauna am fost de părere că, în primul rând, e nevoie de un serviciu diplomatic și abia după aia să ne apucăm să avem o politică externă a Uniunii Europene. Fără acest serviciu nu avem cum. Altfel, având în vedere că avem 27 de state membre, nu putem să ne coordonăm. Și o următoare etapă, pentru că există și etapa următoare, este aceea de a lucra din greu pentru apărarea europeană. Pentru că diplomația europeană, dacă nu avem și eh, diplomația diplomație, lipsește ceva. Avem un proiect major, doamnă Ashton. Noi, la nivel european, trebuie să asigurăm o apărare uh, europeană comună. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Ai cuvântul domnul Elmar Brock. Următorul raportor, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 70% din populația europeană se vede din toate sondajele în medie spune că avem nevoie de mai multă politică externă și de securitate comună. Nici o um, um procent nu este atât de ridicat ca pentru acest serviciu pe care ar putea să-l uh, îndeplinească Uniunea. Așadar, uh, poporul dorește așa ceva, dar elitele din capitale nu doresc așa ceva. Aceasta este realitatea, așa cum a spus și domnul uh, Verhofstadt. Nu este vorba însă de a coborâ suveranitatea, este vorba tocmai de a gestiona mai bine suveranitatea în lumea actuală pentru a putea să ne apărăm cetățenii mai bine. Acesta este scopul acestui serviciu. Stimată doamnă înalt reprezentant, vă mulțumesc foarte mult pentru declarația pe care ați făcut-o aici. Plec de la premiza că dumneavoastră veți putea să vă obțineți promisiunea pentru ca aceste afirmații să fie apoi uh, publicate cu totul uh, așa în uh, jurnalul oficial al Uniunii. În orice caz, cred că dumneavoastră veți face tot posibilul pentru a pune în aplicare acest serviciu. Vreau să vă atrag atenția că la repartizarea echitabilă a funcțiilor, mai ales în ceea ce privește funcționarii de, din comisie, se aplică aceeași regulă și pentru funcțiile înalte și la secretarii general și așa mai departe și că nu trebuie ca aceste posturi înalte să fie acoperite și uh, ocupate de către Consiliu sau de către cei pe care îi numește Consiliu. Am vrut să vă transmit acest lucru direct pentru că ține și de regulamentul cu privire la funcționar și vrem să facem anumite schimbări care duc dincolo de acordul pe care l-am uh, încheiat acum. Aș dori de asemenea, doamne Ashton, să vă atrag atenția că uh, acel teanc de hârtii din fața doamnei Gresle nu este niciun caz o amenințare, ci este mai degrabă o dovadă a interesului Comisiei pentru Control Bugetar la adresa serviciului dumneavoastră și iată deja ce muncă de pregătire s-a făcut. Stimate doamne, stimați domni, vreau să mulțumesc tuturor colegilor, mai ales domnului Ferhofstadt și Roberto Gualtieri, pentru această colaborare umană foarte bună și vreau să mulțumesc tuturor colegilor dumneavoastră, doamne Ashton, dar și lui Paul Christofferson, de exemplu, sau colegilor de la Comisie și uh, multor colegi din acest Parlament, dar permiteți-mi, vă rog, în mod excepțional să mulțumesc și funcționarilor din Parlamentul European, Ivoa, care a ne ajutat foarte mult și mulțumesc tuturor colegilor ei. Thank you very much. Once again. Mulțumesc încă o dată, mulțumiri doamnei Ashton pentru munca depusă și pentru cooperarea cu Parlamentul European în ultima lună. A fost o cooperare importantă pentru noi și, dragi colegi, care ați negociat, domnul vicepreședinte Sefcovic, raportori, șef de președinți de comisii și negociatori, mulțumim foarte mult pentru acest mare efort. I'm closing the debate. Se încheie acum dezbaterea pe această temă.